So, since we have Mrs. Uteland here, we can... Uh, din moment ce doamna Uteland ni s-a alăturat, putem să trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi. Este vorba despre examinarea amendamentelor la tabloul de bord 2017 uh, privind justiția. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, avem de-a face cu un raport din proprie inițiativă. Uh, care vine ca răspuns la tabloul de bord 2017 privind uh, justiția, uh, prezentat de către Comisia Europeană pe 10 aprilie 2017. Ținând cont de faptul că sistemele juridice eficiente din, uh, în statele membre sunt cruciale pentru apărarea valorilor și principiilor Uniunii Europene, tabloul acesta de bord oferă uh, un, se transformă într-un fel de tablou comparativ care uh, permite, practic, evaluarea sistemelor, funcționării sistemelor juridice din statele membre. Acest tablou de, bo- de bord uh, este publicat din 2013 încoace. Tabloul de bord a evaluat, evoluat pe parcursul timpului. Uh, eu îmi doresc ca raportul nostru pur și simplu să vină cu recomandări acceptate de către Comisia uh, Europeană, uh, recomandări care, odată puse în aplicare, să genereze creștere durabilă și uh, justiție echitabilă. Am purtat deja o primă discuție pe marginea acestui raport pe 22 februarie. Document, amendamentele au fost depuse până la data de 6 martie. În total s-au depus 99 de amendamente și vreau să mulțumesc colegilor pentru aceste amendamente depuse. Și în cele ce urmează, dați-mi voie să subliniez câteva dintre aspectele cheie la care s-au referit aceste amendamente. 22, 23 și 35 videază, vizează extinderea domeniului de aplicare a tabloului de bord privind justiția. Se dorește incluce, includerea dreptului penal aici. Mi se pare potrivit, pentru că până în momentul de față tabla, uh, domeniul de aplicare a tabloului de bord privind justiția era limitat. Pentru prima dată însă, iată, dreptul penal a fost uh, acoperite de către tabloul de bord uh, pe 2017, de fapt au fost tratate cazurile antispălare de bani. Uh, vreau să vă amintesc de asemenea că împreună cu colegii de la LIBE avem competență exclusivă în ceea ce privește uh, Adică noi avem competență exclusivă în ceea ce privește spălarea de bani și alături de cei de la LIBE avem răspundere comună în ceea ce privește principiul statului de drept. 33 până la 38, aceste amendamente uh, cer reducerea lacunelor de date pentru diversi, diversi indici uh, dezvoltați de către Comisia Europeană. Este vorba despre date care nu sunt puse la dispoziție de către statele membre. După aceea, amendamentul 45 uh, vorbește despre procedurile uh, pena- uh, în tribunale care nu sunt suficient de rapide. Există amendamente care se referă de asemenea la sistemele IT din statele membre. Este vorba despre accesul cetățenilor la procedurile în justiție. Amendamentul 52 uh, vorbește despre transparență, sporirea transparenței. Există și amendamente care vorbesc despre formarea judecătorilor. Spre exemplu, amendamentul 54, medita, medierea, amendamentele 55, 56 și 59. Acesta din umbră este un amendament foarte uh, interesant care solicită specializarea judecătorilor. Și vorbește de asemenea despre uh, impactul pe care această specializare l-a avea asupra sistemului pe ansamblu. Mi-aș dori să aflu mai multe detalii pe tema aceasta. Știu că specializarea judecătorilor este necesară în diferite sectoare în statele membre, dar poate că uh, Amendamentele 56 și 59, respectiv autorii acestor amendamente, plus comisia ne-ar putea da mai multe detalii. Au mai existat amendamente care își doresc îmbunătățirea accesului la justiție și, de asemenea, accesul sporit pentru persoanele vulnerabile, persoanele cu dizabilități și persoanele LGBTI bineînțeles, accept aceste amendamente pentru că mi se pare normal să se extindă uh, domeniul de aplicare al acestui tablou de bord în ceea ce privește accesul la justiție și uh, măsurile de antidiscriminare. Există amendamente care solicită Comisiei Europene includerea măsurilor alternative de soluționare a litigiilor în viitorul tablou de bord. Există amendamente mai ambițioase pe tema aceasta, dar există și amendamente care refuză categoric genul acesta de uh, adăuciri aduse tabloului de bord privind justiția. În ceea ce privește adăugarea unor uh, uh adăugarea unor uh, uh, mențiuni cu privire la uh, măsurile alternative de soluționare a litigiilor în domeniul mediului înconjurător, domeniul comercial, etc., amintesc colegilor de liniile directoare stabilite la nivel de Parlament European. În aprilie vom vota acest amendament, vom discuta din nou în comisie în data de 12 aprilie. Sunt sigură că vom ajunge la un compromis. Vă mulțumesc, doamn, domnul Radev și mai apoi doamna Hautala. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru detaliile pe care ni le-a oferit cu privire la amendamentele depuse. În dezbaterea precedentă am uh, vorbit despre câteva aspecte concrete care sunt uh, se bucură de interesul meu și de asemenea am depus amendamente pe tema aceasta. Comisia Europeană a declarat că va include în acest tablou de bord uh, măsurile alternative de soluționare a litigiilor și, de asemenea, că va ține cont de propunerile legate de accesul la justiție. Eu cred că includerea acestor proceduri în tabloul de bord va permite accesul sporit al cetățenilor europene la justiție. În ceea ce privește introducerea de noi indicatori, în ceea ce privește accesul la justiție a persoanelor LGBTI, ședința în ședința precedentă v-am adus la cunoștință argumentele mele. Eu cred că genul acesta de prevederi ar duce la discriminarea altor categorii. Nu putem vorbi doar despre discriminarea persoanelor uh, din categoria LGBTI. Cred că trebuie să vorbim despre uh, discriminare în general, nu uh, cea în funcție de orientarea sexuală. În ceea ce privește formarea și specializarea magistraților, eu consider că da, specializarea uh, trebuie să existe. În acest, consider în acest sens că statele membre ar trebui să le permită magistraților să să se formeze în alte state membre, asta pentru a facilita până la urmă um, schimbul de bune practici. Accesul la justiție, într-adevăr, trebuie să fie îmbunătățit. Statele membre ar trebui să publice pe internet uh, hotărârile diverselor insta- instanțe uh, funcționale în anumite ju- jurisdicții. Astfel, companiile, cetățenii vor avea posibilitatea de a se informa mai bine. Vă mulțumim. Urmează doamna Hautala. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt foarte mulțumită de toate eforturile întreprinse pe marginea acestui raport și dați-mi voie să răspund la câteva dintre întrebările adresate. Amendamentele 59 și 55 depuse de mine împreună cu domnul Anderson se referă ambele la natura complexă a societății uh, în care trăim. Vorbim aici despre cunoștințele speciale pe care și specifice pe care magistrații trebuie să le posede în această lume care se schimbă permanent. Tocmai de aceea eu consideram că acest tablou de bord privind justiția ar trebui să țină cont și de anumiți indicatori în ceea ce privește specializarea instanțelor și de asemenea consider că ar trebui să măcar încercăm uh, a înțelege evoluțiile tehnice. Deci, până la urmă, amendamentele 55 și 59 urmăresc același scop. Mă bucură faptul că doamna raportor spunea că este de acord cu întărirea accesului electronic la uh, hotărârile pronunțate de către instanțe. Este o măsură menită a, garan- a proteja până la urmă cetățenii și, și companiile. Eu știu că tema aceasta este foarte relevantă pentru Uniunea Europeană. La un moment dat am fost uh, într-o misiune în coasta de Filde și un reprezentant, un antreprenor european uh, ne spunea cu ocazia respectivă că ar fi foarte bine ca uh, jurisprudența să poată fi accesată pe internet. Ar fi foarte bine ca instanțele să facă schimb de, să, să pună la dispoziția companiilor și cetățenilor informațiile de care dispun. Atât. Vă mulțumim. Urmează domnul Sifievca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. La rândul meu vreau să-i mulțumesc raportoarei. Mă bucur că discutăm aceste rezultate an de an, vedem că la capitolul justiție există evoluții, evoluții pozitive. Îmi dau de asemenea seama de faptul că acest tablou de bord ar trebui să fie îmbunătățit. Am ascultat-o pe doamna Hautala și mi-a, mi-a venit o idee. Poate că n-ar fi rău să introducem o o teză care să se refere la necesitatea furnizării de informații pentru cetățeni și co- companii, informații cu privire la noile tehnologii folosite în cursul procedurilor în instanță. Deci tehnologia folosită în audierea martorilor, spre, spre exemplu, etc. Poate că am putea adăuga și subiectul acesta în raport. După aceea aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că unele fapte sunt fără de tăgadă. Și anume, colaborarea uh, între Comisia Europeană și uh, reprezentanții instanțelor ar trebui să fie întărită. Asta pentru a ne asigura că toate domeniile uh, Uh, necesare sunt într-adevăr acoperite de acest uh, tablou de bord privind justiția. Lucrul acesta ar fi foarte important nu doar pentru noi, uh, politicienii, ci și pentru cetățenii europeni. Cetățenii europeni ar trebui să poată vedea cum anume se aplică jurisprudențele. După aceea, sunt într totul de acord cu doamna Moran Chartier în ceea ce privește uh, rezoluția sau rezolvarea prin metode alternative a diverselor uh, litigii. După aceea, doamna Moran Chartier vine cu o serie de amendamente cu privire la uh, dreptul familiei și necesitatea supravegherii hotărârilor în domeniu. Într-adevăr, subiectul acesta este important pentru Parlamentul European și, deci, cred că tabloul de bord ar trebui să, se, să reflecte aceste interese, interese ale noastre. Dacă e ca tabloul de bord să fie extins, atunci e important ca toate categoriile să fie acoperite. Uh, prin urmare, nu cred că ar fi uh, un pas în uh, direcția cea bună, acela de a sprijini uh, accesul la justiție sau la informația sau uh, la măsuri antidiscriminare doar pentru o uh, comunitate. Cred că acest acces ar trebui să fie garantat uh, pentru toate categoriile și tocmai de aceea aș dori o înlocuire a actualului uh, aliniat 12. Am o propunere în acest sens. Actualul aliniat 12 mi se pare uh, cam neclar din punctul acesta de vedere și tocmai de aceea eu cred că formularea ar trebui să fie mai generală de atât. După aceea, 96, doamna Juteland. Eu îmi dau seama că majoritatea amendamentelor uh, doamnei Juteland au fost uh, depuse sau au fost redactate pornind de la spiritul european. Dar în acest amendament 96 există niște elemente pe care nu le pot, uh, cu toată bunăvoința, accepta și sprijini. În 96 se vorbește despre dreptul penal. Eu nu cred că putem intra chiar atât de, de mult în detalii. Eu nu cred că ne putem pronunța pe marginea dreptului uh, penal. De fapt, uh, dreptul penal nu este de responsabilitatea Uniunii Europene. Prin urmare, am încălcat principiul uh, subsidiarității. Dacă însă ne referim la subiecte specifice, spre exemplu spălarea de bani despre care vorbea doamna raportor sau uh, combaterea terorismului, atunci toate bune și frumoase. Pe acestea le putem trata. Nu consider însă că dreptul penal per ansamblu ar putea face obiectul acestui tablou de, de bord. Nu există criterii comune la nivel de drept uh, sau în materie de drept penal. Prin urmare, uh, care ar fi criteriile pe care le-am folosit în acest tablou de bord? Ar fi ar fi foarte ciudat. Uh, rezultatul cu siguranță n-ar fi unul prea, prea lizibil și prea complet. Deci haideți să fim foarte precauți. Domnul Le Breton. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în, uh, primul rând doamnei Gutland pentru că ne-a prezentat uh, practic în mod exhaustiv amendamentele depuse pe marginea acestui raport, tabloul de bord Justiție 2017. Din păcate, nici unul dintre amendamentele mele sau ale colegii Butone nu au fost menționate aici sau nu au fost apreciate în vreun fel. Uh, Dincolo de asta, aș dori să fac o observație generală privitoare la aceste amendamente. În primul rând, pentru mine, acest tablou de bord al justiției este un instrument interesant, un instrument comparativ menit a evalua eficiența sistemelor uh, judiciare din statele membre și e bine să ai un astfel de instrument chiar și în condițiile în care ești ca și mine uh, Uh, o persoană convinsă în virtutea cooperării în Europa, mai mult decât uh, într-un federalism cu tot prețul. O serie de deputați uh, au depus amendamente pentru a incita jurisdicțiile naționale să se aplece mai mult asupra tehnologiilor de vârf, de informare și comunicare, TIC, ceea ce e foarte bine. De asemenea, să convingă statele pentru a forma mai bine pe judecători, ceea ce uh, este și asta foarte bine. Însă, din punctul meu de vedere, am remarcat că există mai multe aliniate din proiectul de raport mult prea favorabile comisiei. Cred că nu e bine asta, pentru că cu cât uh, promovăm mai mult rolul comisiei, cu atâta trecem de la cooperarea pe care mi-o doresc la integrare. Iată de ce am depus amendamente cu doamna Butone, cum ar fi amendamentul 26 care spune că aici vorbim despre sistemele judiciare naționale, care trebuie să rămână ca atare, deci naționale, apoi amendamentul 37, care încearcă să șteargă un pasaj în care se vorbește despre o colaborare deplină cu Comisia, mi se pare că exagerează, amendamentul 60 apoi, care dorește de-a dreptul de a elimina un pasaj în care se cere Comisiei să se amestece din nou în controlul procesului de justiție în statele membre, iată ceea ce ne-a preocupat când am depus amendamentele noastre. Mai este și un pasaj care nu-mi place, dar asta nu vă va surprinde, și anume acolo unde se cer uh, indicatori specifici pentru accesul la justiție pentru persoanele LGBTI, să fie făcute astfel de indic uh, indicatori. Și așa cum a spus și domnul Radev, trebuie să luptăm împotriva tuturor tipurilor de discriminare, nu numai împotriva acesteia. Uh, a o sublinia atâta înseamnă că cumva credem că alte grupuri discriminate nu sunt la fel de importante și mie mi se pare foarte jenant acest lucru. Deci am depus amendamentul 73 care eh, dorește să se elimine această idee cu indicatori specifici pentru accesul la justiție pentru persoanele care se revendică LGBTI. Apoi, independența justiției față de politică. Uh, Um, foarte bine. Bineînțeles că justiția trebuie să fie independentă față de putere și astfel de amendamente îmi plac în general, însă cu toate acestea nu trebuie ca sub pretextul uh, reamintirii acestui imperativ democratic în uh, Europeană să se amestece prea mult în procesul de justiție în statele membre, pentru că organizarea juridică în statele membre este un atribut național. Uh, Iată de ce am depus amendamentul 98 uh, care dorea să îndrepte practic o ambiguitate din text. De asemenea, tot așa criticând uh, toate acele pasaje care subliniază foarte mult rolul comisiei, mai spun că este e, uh, foarte păcat că se uite faptul că există deja o cooperare, există o rețea de informare și de cooperare între diferitele curți supreme din statele membre. Cooperarea, deci, este pe drumul cel bun și atunci nu are sens tot timpul să venim iarăși și să cerem comisiei să-și bage nasul într-un domeniu în care nu are ce să caute, după părerea mea. Anumite state refuză să facă schimb de informații. E păcat, regret acest lucru, dar într-un fel probabil că se poate folosi acest instrument pentru a trece de la o simplă recomandare la o, un amestec în aceste lucruri. Și atunci, dacă adoptăm suficiente amendamente pentru a atenua rolul Comisiei, dacă subliniem că dorim uh, recomandări și dacă dorim și promovăm suveranitatea statelor membre, atunci asta va însemna că uh, vom putea să le dăm asigurări acelor state membre care încă nu fac schimb de informații și, practic, toată lumea va fi mulțumită. Bun, iată ce am dorit să uh, spun cu amendamentele mele și cu cele ale doamnei Cristin Mutune. Thank you, Mr. Ma Mulțumesc, domnul Mariu Pintu. Mulțumesc, domnule președinte, și eu, la rândul meu, Aș dori să mulțumesc pentru ce s-a făcut cu acest dosar, o muncă de înaltă calitate, cu o atitudine de deschidere față de toate contribuțiile care au fost uh, depuse pe marginea acestui raport și, într-adevăr, uh, subliniez și eu că trebuie să promovăm în permanență specializarea uh, magistraților a judecătorilor pe, pe partea tehnică, dar și pentru a înțelege mai bine mersul uh, societății. Pentru că e importantă această specializare a magistraților. Ea va însemna și un mai bun act de justiție și se vor concilia anumite așteptări din partea societății, din partea cetățenilor. De asemenea, subliniez importanța faptului că trebuie să existe uh, și să fie publicate online diferitele uh, cauze și deci jurisprudența pronunțată în statele membre. Pentru că o hotărâre își își uh, are efectele în practică numai dacă toată lumea acceptă efectele acestea, toată societatea, deci nu e vorba numai de părți care trebuie să accepte efectele unei hotărâri în justiție, ci societatea în, întregul, în ansamblul său trebuie să înțeleagă utilitatea unei astfel de hotărâri. Iată de ce această jurisprudență, aceste hotărâri trebuie să fie accesibile tuturor cetățenilor și asta imediat și asta va uh, răspunde, va responsabiliza și tot uh, aparatul justiției, tribunalul, judecătorii și așa mai departe. Deseori, această asumare a răspunderii nu pare să fie la nivelul uh, scontat și nu trebuie să existe o viziune arbitrară, discrețională. Nu așa trebuie să înțeleagă oamenii actul de justiție. În concluzie, aș face două observații și profit de prezența comisiei aici, pentru că cred că trebuie să promovăm o reformă a justiției în toată Uniunea Europeană. Uniunea Europeană și asta pentru o mai bună integrare a acesteia. Nu se va putea realiza această integrare în lipsa reformei justiției în ciuda faptului că ne putem uh, integra economiile, băncile și așa mai departe. De ce cauză? Pentru că criminalitatea, dragi colegi, este o realitate peste tot. Și mi-e greu să cred că uh, o infracțiune sau o crimă sunt uh, tratate într-un fel într-o țară față de altă țară sau că un infractor este într-o țară pedepsit și în alta pur și simplu nu pentru aceeași infracțiune comisă. Mi se pare că acesta este un uh, pericol. Și apoi, separarea între justiție și activitatea politică. Există aceste probleme legate de uh, politizarea tribunalelor sau, după caz, de influența prea mare a magistraților în politică. Eu cred că cetățenii, în fața acestor fenomene, se simt cumva uh, uimiți poate chiar șocați și nu înțeleg de ce există aceste uh, probleme, aceste diferențe. Eu cred că sunt o serie întreagă de lucruri care trebuie rezolvate tocmai pentru a avea o adevărată integrare a Uniunii Europeană, pentru a face justiție așa cum trebuie în Uniunea Europeană. Justiția trebuie să fie una care să servească idei de integrare mai mare a Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, does the commission Comisia, doriți să interveniți? Doamna Ringu, mulțumesc! Bună ziua! Aș dori să reamintesc că Tabloul de bord al justiției este un instrument de informare doar. El dorește să arate care uh, este în ansamblu funcționarea sistemului judiciar în statele membre. El nu promovează vreun tip sau altul de justiție uh, și toate statele membre sunt egale, indiferent de tradiția lor juridică, de multe alte efecte, multe alte aspecte care caracterizează fiecare sistem judiciar în parte. Deci, în orice caz, acest tablou nu vrea să se amestece niciun fel în procesul de justiție din statele membre. Noi doream doar să arătăm ce se întâmplă efectiv pe teren. Bineînțeles că acesta este un instrument în plină evoluție. El a fost conceput în contextul semestrului european și iată de ce până acum nu se ocupă decât la, de cauze litigioase sau nu, mai ales în uh, drept civil și administrativ. Încă o dată este vorba de un instrument în plină evoluție și, de pildă, când e vorba de cazurile de corupție sau de infracțiuni financiare, aceste lucruri au fost luate în calcul din punct de vedere al vizibilității anumitor uh, cauze și uh, de modul în care statele membre sunt sau nu dispuse să dea aceste informații. Bineînțeles că pe noi orice fel de date ne interesează și orice fel de modalități de a acoperi aceste lacune. În general, toate amendamentele ni se par unele constructive, care nu, bineînțeles, nu pot decât să îmbunătățească în continuare acest instrument în eforturile acestui instrument sau în eforturile care sunt făcute pentru ca acest instrument să-i ajute într-adevăr pe cei din sistemul uh, judiciar în statele membre. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Hautelam. Mulțumesc. Și eu aș dori să profit uh, aici de prezența Comisiei pentru a avea un schimb de vederi și pentru a propune o îmbunătățire, bineînțeles, a acestui instrument. Aș vorbi aici, ca reacție la ce s-a spus despre anumite amendamente, de pildă, acelea care se ocupă de nevoia de a uh, încuraja acea specializare a magistraților sau nevoia ca judecătorii să înțeleagă sau să fie formați pentru a putea să facă față uh, unor evoluții tehnologice. Aceste lucruri trebuie să apară într-un astfel de tablou de bord și vedeți că aici, între grupurile noastre politice, um, există divergențe um, în legătură cu cum să dăm acces unor grupuri mai vulnerabile sau nu la justiție. Deci este clar că acest instrument poate fi îmbunătățit, de pildă, din punct de vedere al aplicării legislației antidiscriminare. Și eu aș înțelege că doriți ca astfel de lucruri să nu figureze practic în acest tablou de bord. Ați spus că este doar un simplu instrument de informare, dar eu cred că, așa cum am spus, este ceva în plină evoluție și deci ați putea eventual să preluați această, această sugestie. Doamna Uteland, Uteland, mulțumesc colegilor pentru amendamentele pe care le-au depus, pentru implicarea lor în acest proces și mulțumesc și pentru discuțiile pe care le-am avut de-a lungul acestui proces. Cred că acum suntem uh, pe calea cea bună pentru a obține un consens uh, la întâlnirea raportorilor din umbră, care va avea loc în curând, pentru că cred că am ajuns la o bază comună de înțelegere. Mai există și niște lucruri controversate legate de grupurile vulnerabile, de acțiunile uh, de recurs colective sau în privitor la alte aspecte, poate mai tehnice, de pildă, cum să facem ca tabloul de bord să fie cumva extins ca perimetru, să fie monotățit, să fie mai pertinent, dar fără a depăși cadrul și competențele cunoscute. Și dacă ar fi să reacționez la cele spuse, Aș dori să spun, de pildă, că anumiți colegi au uh, menționat ideea că am putea să precizăm mai bine această, aceste lucruri legate de comunitatea LGBTI, în sensul că ar trebui să lărgim ideea și să spunem că e vorba de grupuri vulnerabile, să le implicăm și pe altele. Așadar, am primit amendamentul 80, uh, vă mulțumesc pentru el. Asta demonstrează faptul că dorim să facem mai multe pentru grupurile mai vulnerabile, că e vorba de dizabilități, gen, orientare sexuală și așa mai departe. Cred că asta însemna un bun compromis la care am putea ajunge. Cât privește acțiunile colective de recurs sau de apel, Acestea îmbunătățesc accesul la justiție al cetățenilor și completează măsurile de justiție în anumite domenii, cum ar fi dreptul comercial sau dreptul civil. Și aceste acțiuni eficientizează rezolvarea disputelor și accesul la justiție, mai ales în statele membre care nu au poate un proces de justiție foarte eficient, deci mi-ar place să continuăm pe această cale împreună. Și apoi vreau să mulțumesc doamnei Hautala pentru că a adus o precizare în legătură cu intențiile sale când ne vorbește despre specializarea judecătorilor. Cred că este o idee foarte interesantă pe care o putem prelua în continuare. Și apoi, Comisia cred că a dat o replică la întrebarea domnului Zviesca. Da, ar fi interesant să lărgim domeniul de aplicare sau perimetrul acestui instrument. E o idee bună și vom discuta cu raportorii din umbră uh, să abordăm acest lucru la întâlnirile noastre de la Iuri. Mulțumesc foarte mult! Comisia? Da, vreau și eu să mulțumesc uh, doamnei raportor și în legătură cu specializarea. Da, bineînțeles, raportoarea a vorbit despre ceva foarte interesant, mai interesant, adică specializarea judecătorilor, care este mult mai interesantă, mai importantă decât specializarea instanțelor, dacă am face acest lucru, specializarea instanțelor, de pildă, și dacă am avea, de pildă, numai uh, instanțe specializate în legea concurenței, ar însemna că alte tribunale se trezesc cu mult prea multe cauze pe rol. Nu, e vorba de specializarea judecătorilor, care înseamnă formarea acestora în domenii, în diferite domenii, care ar însemna că aceștia devin mai eficace atunci când au diverse cauze de judecată. Vă mulțumesc foarte mult! Am terminat cu acest punct. Mergem la punctul 24. Este vorba de poziția de follow-up a Comisiei când vine vorba de decizia 35, 2004 pe 35. Aș da cuvântul imediat reprezentant reprezentantului Comisiei, domnul Joachim, care este vice-șef de unitate din, de la Comisie, așadar, el va vorbi despre raportul doamnei Ferrara și despre procedura respectivă. Vă mulțumesc, aveți cuvântul. Thank you, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Mă bucură foarte mult să mă aflu aici. Vă mulțumesc pentru invitația adresată și cu cea mai mare plăcere voi discuta cu dumneavoastră uh, aceste acțiuni. Comisia v-a mulțumit deja în context pentru munca depusă în contextul rezoluției, care a fost foarte constructivă, arată că Parlamentul European și Comisia împărtășesc un obiectiv uh, și anume că avem interesul și intenția ca această directivă să se aplice în mod corect ca această directivă să creeze uh, beneficii și plus valoare în realitate și să ne asigurăm că uh, pagubele de mediu sunt evitate și, și mai important, că principiul poluatorul plătește din tratate să fie aplicat în practică. De aceea, discuția este atât de importantă. Există probleme de implementare, lacune de implementare și de aceea Comisia a emis un raport de evaluare în 2016 care a fost și baza rezoluției dumneavoastră. Comentariile și sugestiile dumneavoastră au fost binevenite, au fost utile în discuțiile cu statele membre. Înțeleg că ați primit deja răspunsul nostru în scris la rezoluția dumneavoastră care stabilește în uh, detaliu și exhaustiv diversele elemente ale acțiunilor pe care le întreprindem, progresul înregistrat și răspunsurile la punctele pe care le-ați ridicat în rezoluția dumneavoastră. Nu voi mai parcurge acest text exhaustiv în detaliu, aș dori doar să prezint câteva aspecte și, bineînțeles, să vă stau la dispoziție pentru uh, cu alte detalii. Foarte pe scurt, intenția noastră de la bun început a fost uh, să ne referim la constatările evalu- evaluării în ceea ce privește programul de lucru evaluat cu, elaborat cu statele membre în domeniile care trebuie vizate, care trebuie să fie o înțelegere comună a directivei și necesitatea pentru formare și construire de capacități pentru o perioadă multianuală. Am început în 2016 și suntem în al doilea uh, an al implementării. Cred că o majoritate a acestor uh, probleme sunt acoperite în programul de lucru și mă bucur să vă relatez că am uh, înregistrat uh, rezultate bune. Uh, am încercat, am început să îmbunătățim felul în care se adună datele. Am dezvoltat o înțelegere comună a anumitor termeni și a terminologiei din directivă, cum ar fi pragul de semnificație ne-am uitat la uh, necesitățile pe care le-au exprimat uh, statele membre. Am uh, demarat și un follow-up. Una dintre probleme este că încă nu suntem foarte aproape de a înțelege cum aplică statele membre directiva în comparație cu, stat, cu sistemele naționale. Deci am făcut un efort să eh, colectăm date din alte surse decât eh, statele membre. Ne-am întâlnit cu reprezentanții ai industriei, cu ONG-urile, cu alte organizații pentru a vedea care sunt datele pentru a vedea ce fel de incidente au loc în statele membre și cum le abordează statele membre și dacă rezultatele sunt comparabile în ceea ce privește efectele. Obiectivul nostru este de a uh, ține cont de aceste informații și să avem fișe informative pe fiecare stat. Nu cred că putem să acoperim toate lacunele de probe pe care le avem, însă cred că este un prim pas pentru a avea o idee mai bună. Al doilea element este că trebuie să folosim acest uh, proces de adunare de date pentru a intra într-un dialog cu statele membre în contextul evaluării de implementare. Prima versiune a acestei evaluări a fost publicată în 2017. Am uh, făcut câteva recomandări pe țară mm, care au legătură, pe de o parte, cu înființarea unui registru de incidente și, pe de o altă parte, uh, sublinia anumite deficiențe. După perioada care a trecut de la publicare, bineînțeles vom ține cont și uh, intenția noastră este să avem o a doua rundă a evaluărilor de implementare în primăvara anului 2019 pentru a evalua progresul uh, în ceea ce privește AID uh, și pentru a avea sugestii pentru care înainte. Al treilea punct pe care aș dori să-l subliniez este că știm că uh, baza probei se, se bazează pe colectarea acestor cauze și punerea lor în domeniul public. După cum știți, directiva responsabilității pe mediu nu prevede că statele au obligația de a face acest lucru. De aceea, um, Comisia caută o modalitate de amendare ca să, care să fie introdusă pentru a îmbunătăți cadrul de raportare uh, în legătură cu felul în care uh, se colectează informațiile. O foaie de parcurs uh, a fost publicată în februarie și intenționăm să venim cu o propunere legislativă care să acopere mai multe aspecte ale legislației de mediu în mai sau iunie. Aceasta este intenția însă nu am decis în legătură cu domeniul de aplicare și cum ar ar trebui să se acopere uh, această directivă pentru responsabilitate uh, uh, de mediu. Încă două idei înainte de a încheia. În rezoluție ați făcut trimitere și la uh, necesitatea de a lucra mai mult pe inspecții, la consolidarea instrumentelor europene. Între timp, Comisia a elaborat un plan de acțiune în ianuarie 2018, care este planul de acțiune pentru conformitate de mediu, care deja se referă la majoritatea acestor preocupări și a fost menționat și într-o rezoluție, uh, mă refer la Parlamentul European, în alineatul 35, am elaborat și un anunț al Comisiei în legătură cu acțiunea în uh, domeniul justiției din aprilie 2017 și în aliniatul 48 am subliniat necesitatea unor instrumente suplimentare. Deocamdată evaluăm aplicarea acestei uh, informări a Comisiei, Commission Notice în statele membre, înainte de a decide pași suplimentare în acest domeniu. Am menționat așadar unele domenii unde consider că aș putea să adaug mai mult în legătură cu informația pe care v-am transmis-o în scris, însă bineînțeles pot să vă dau și elemente suplimentare. Vă mulțumesc pentru colaborarea la implementarea acestei directive și așteptăm să continuăm munca alături de dumneavoastră următoarele luni și ani pentru a îndeplini obiectivul nostru comun și anume ca directiva să funcționeze pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul raportorului. președinte. Mulțumesc, domnule președinte, în calitate de raportoare pentru implementarea Uh, directivei pentru responsabilitatea, răspunderea de mediu, aș dori să mulțumesc Comisiei Europene pentru aceste informații mult așteptate. Aceste informații nu satisfac încă așteptările Parlamentului. Pe lângă clarificările oferite în ceea ce privește Comisia, evită uh, întrebările puse în uh, raportul Parlamentului European, și anume urgența de a revizui această directivă și nu permite soluții politice la uh, problemele ridicate de Parlament. Apreciem uh, eforturile făcute pentru a sancționa statele membre care nu se conformează și cercetările care au avut loc în ceea ce privește refit Apreciem și memorandumul de înțelegere în legătură cu conceptele și definițiile acestei directive și ale altor măsuri din campania de informare. Acest lucru deja îl știam, însă în afară de anumite uh, inform, detalii nu am găsit în, în documentul comisiei nimic care să rezolve problema. Este o problemă destul de complexă și majoră care a fost uh, evidențiată de către raport. Haideți să examinăm răspunsurile acordate de către comisie, punct cu punct. În primul rând, noi am cerut uh, revizuirea acestei directive, în special uh, definiția daunelor de mediu. Răspunsul a fost că trebuie, trebuie să examinăm programul multianual 2013-2020 pentru a evalua, pentru a avea o evaluare. Noi speram să avem o evaluare mai rapidă în special dată fiind importanța uh, semnificativă a daunelor de mediu. Asta înseamnă că um, începem lucrul în 4 sau 5 ani. Avem nevoie de o definiție. În al doilea rând, nu ne satisfac uh, definiții, interpretările diferite ale pragului după ce Comisia a recunoscut faptul că această abordare nu va fi una funcțională și că nu existau suficiente rezultate, evaluarea între 2021 și 2023 trebuia să aibă loc. Deci va trebui să mai așteptăm încă 4 sau 5 ani înainte de a putea să evaluăm uh, schimbări potențiale. Același lucru pentru la cererea de a acorda o interpretare clară în ceea ce privește desemnările geografice în ce, pentru a stabili statutul favorabil de conservare. După aceea, răspuns, uh, răspunsul la cererea de extindere a domeniului de aplicare în ceea ce privește persoanele și uh, zona. Acest lucru ar fi putut fi luat în considerare, însă modele învechite, cum ar fi taxele asupra poluatorilor și asupra vehiculelor, nu sunt aplicabile întotdeauna. De exemplu, dacă are loc un incendiu la o uzină de uh, prelucrare deșeurilor, lucru care s-a întâmplat în Italia în, recent. Ce trebuie să impozităm în acest caz? Ce fel de uh, Uh, despăgubire ar putea să fie aptă pentru mediu și pentru cetățeni. Nu poate să existe niciun fel de remediu care să repare sănătatea umană. Aceste evenimente au un cost social semnificativ. Trebuie să înțelegem despre ce fel de, uh, la, de, la ce fel de taxe se referă Comisia Europeană. costurile sunt plătite de către Sistemul Național de Sănătate și indirect de către cetățeni. Și se mai face trimitere la răspunderea civilă care, conform comisiei, ar trebui să fie separată de răspunderea comercială. Însă nu avem o definiție a daunelor de mediu care să includă și daunele aduse sănătății umane. Deci, automat se subminează temeiul juridic prin care cetățenii ar fi putut să arate cauzalitate între daunele provocate și poluare. În al patrulea rând, solicitarea noastră de a introduce garanții financiare obligatorii și să se creeze un fond european pentru protecția mediului în legătură cu daunele provocate de industrie, în conformitate cu această directivă. Apar probleme când o companie de faliment și dispare și după aceea nu mai știm cine este responsabil. Nu există nicio modalitate de a duce în fața instanței companiei respective de a obține despăgubiri, de a remedia pagubele de mediu cauzate. Poluarea rămâne și nimeni nu plătește. Deci, în mod automat, principiul poluatorul plătește nu mai este respectat. În al cincilea rând, un registru al operatorilor care au uh, activități periculoase uh, a fost respins. Deci comisia recunoaște utilitatea unui uh, registru obligatoriu, însă după aceea pasează responsabilitatea statelor membre, spunând că nu este de competența Uniunii Europene și este foarte păcat, pentru că face ca monitorizarea continuă să fie mult mai dificilă și face ca uh, activitățile de prevenție să fie îngreunate sugestia de a permite um, eliminarea stimulentelor fiscale nu a fost luată în considerare. Și de asemenea, um, impegno ad una revisione. Parlamentul s-a angajat să, angaje, să, să, să, s-a angajat să facă o întreagă legislație de, care vizează delictele în materie de mediu și despre asta este vorba, de o serie de propuneri legislative pe care le așteptăm în lunele mai și iunie și vreau să vă uh, Uh, întreb dacă confirmați că aceste propuneri legislative ne vor parveni, care practic uh, vizează aceste infracțiuni de mediu, dacă despre asta este vorba sau nu. Îmi pare foarte rău să spun în concluzie că am muncit împreună de-a lungul unui proces în care s-a implicat și Comisia, Comisia Envi, cu audieri, cu întâlnirile raportorilor din umbră și acum văd că follow-up-ul de la comisie practic nu mai seamănă cu nimic. Și tot ce am cerut noi, ca și instituție, că Parlamentul European nu pare să fie ajuns la urechile comisiei. Îmi pare rău să văd asta, pentru că, practic, în general vorbind, am putea să spunem că uh, E vorba aici de o inițiativă a Parlamentului de a stimula inițiativele Comisiei. Cumva, ce facem noi, Parlamentul, este astfel diminuat și pare seamănă mai mult cu un exercițiu administrativ, birocratic la care noi ne înhămăm, dar după care Comisia Europeană nu mai face nimic. În continuare, mi-ar place ca propunerile făcute de Parlament, propunerile de natură politică și juridică, să fie mai bine luate în calcul la nivelul Comisiei. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Vă mulțumesc, domnul Iavor, raportor de aviz pentru Envi. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei Ferrara, cred că în principal suntem de acord cu comisia, am discutat lucrurile de mai multe ori și probabil comisia știe ce am de gând să spun, însă este important să subliniem eh, aspectele importante. Haideți să începem cu acele aspecte în legătură cu care suntem de acord. De la primul moment, cred că am avut o cooperare de aproape, apropiată în legătură cu problemele de implementare. Și salutăm raportul de implementare și concluziile acestuia în legătură cu problemele de implementare ale directivei pentru răspunderea de mediu în statele membre. Majoritatea comentariilor dumneavoastră și contribuțiilor dumneavoastră s-au referit la problema implementării unde nu avem prea multe de discutat pentru că suntem în principal de acord. Poate că am uh, câteva, întreb, am câteva întrebări. Ați menționat uh, evaluarea implementării de mediu ca instrument și uh, sunt de acord că este o măsură importantă de a evalua importanța statelor membre în implementarea de evaluare, însă am dubii că aici este posibil să se aplice mai bună implementare a regulamentului, pentru că sunt în principal recomandări ale Comisiei către statele membre, deci nu prea văd uh, caracterul de obligativitate, cum poate Comisia să oblige statele membre să implementeze aceste măsuri. Bineînțeles, există procedurile de încălcare a prevederilor tratatului, însă am dorit să vedem un sistem care să fie mai eficient în stimularea statelor membre pentru o mai bună implementare a legislației de mediu. Sunt de acord însă cu doamna Ferrara că problemele sunt mult mai mari în ceea ce privește neajunsurile și nu este vorba doar de uh, proasta implementare incorrectă a directivei. Doamna Ferrara a menționat uh, multe probleme, însă eu aș menționa doar domeniul de aplicare și aici uh, raportul Parlamentului solicită Comisiei în mod foarte clar să revizuiască ideile din perspectiva domeniului de aplicare pentru a include poluarea aerului și alte aspecte. Am avut și întrebări legate de definițiile directivei. Suntem de asemenea de acord că evaluarea, ace- revizuirea acestei directive până în 2023 nu aș spune că este inacceptabilă, pentru că totul este de până la urmă acceptabil, dar ar fi regretabil eh, dacă Uniunea Europeană nu ar putea să aibă o evaluare rapidă a directivei pentru a include câteva dintre elementele care sunt foarte importante. Ce mi se pare important uh, sunt, este includerea uh, schemelor de răspundere financiară. Fără o schemă eficientă, principiul poluatorul plătește este doar unul pe hârtie și nu Uh, are niciun corespondent în realitate. Așadar, avem nevoie de o revizuire a acestei directive pentru a introduce asigurări pentru răspunderea de mediu sau alte măsuri de siguranță pentru a ne asigura că poluatorul plătește. Lucrul acesta trebuie să fie obligatoriu, cuprinzător și trebuie să creeze un sistem în Europa în care statele mem- în care nivelul de producție uh, în statele membre uh, trebuie să fie asemănător, să creeze un mediu concurențial echitabil pentru statele, pentru companii. Nu se poate ca în anumite state să poți să poluezi ieftin și ușor și în alte state membre să plătești amenzi usturătoare. Trebuie să îi apărăm și să-i protejăm pe cetățenii europeni în mod egal în toate statele membre. Nu uh, pot să accept că în anumite state membre principiul poluatorul plătește a fost pus în practică și în altele am rămas încă în urmă și că cetățenii din acele state membre nu pot să se bucure de aceeași protecție din punct de vedere al mediului. Aici trebuie să creăm uh, un uh, sistem mult mai echilibrat. În încheiere, aș dori să vă cer să ascultați apelul Parlamentului, să urgentați această procedură de revizuire a directivei și să includeți aceste puncte critice în raportul nostru. Vă mulțumesc. Thank you as well, Mrs. Uteland. Doamna Uteland. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și comisiei Europene pentru această reacție la, Parlament, la raportul din proprie inițiativă a Parlamentului European. E important uh, să depunem eforturi uh, astfel încât DRM să funcționeze așa cum ar trebui. Și eu am aceleași temeri și așteptări ca și colegii care au intervenit deja Pragul de semnificație este mult prea ridicat, cum spunea și doamna raportor. De asemenea, definițiile sunt uh, mult, mai complex, mult prea complexe și, prin urmare, pot genera interpretări diferite în diferitele state membre. Prin urmare, s-ar putea ca uh, răspunderea pentru mediu să nu fie aplicată la fel în toate statele membre și nivelul uh, pedepselor, să le spunem, să fie diferit uh, în statele membre. De asemenea, calitatea aerului, poluarea aerului și legătura existentă cu sănătatea publică. Și eu sunt de acord cu colegul care intervenea astăzi și care spunea că cetățenii europeni suferă din pricina faptului că uh, această calitate a aerului nu este suficient protejată prin instrumente legislative la nivel european. Acestea fiind spuse, cred că raportul Parlamentului a fost unul uh, cât se poate de clar. E nevoie de o revizuire a acestei directive de asemenea, ne dorim ca mult mai multe daune să fie incluse în domeniul de aplicare al acestei directive. Dumneavoastră spuneați că Comisia va încerca, înainte de revizuirea uh, directivei, să vină cu, nou, cu o nouă definiție a daunei uh, de mediu. Oare ne-ați putea da niște detalii? Ce anume considerați că ar trebui să fie inclus pe viitor în această definiție sau în definiția conceptului de daună de mediu? Trebuie să fim cât mai concreți, aș, spus, aș spune, pentru că vorbim aici despre vieți umane, vieți care trebuie să fie salvate Ați vorbit de asemenea despre dispozi... dispozițiile existente la articolul 12 și 13 cu privire la uh, măsurile de recurs colectiv. Uh, conform acestor articole din directivă, se spune cât se poate de clar că ONG-urile și alți actori pot atrage sau pot trimite în justiție autoritățile în cazul în care acestea nu se achită de drepturile lor sau responsabilitățile, îmi, scuz, îmi cer scuze. Dar să nu uităm că acest drept este limitat foarte mult de jurisprudența existentă la nivelul statelor membre în domeniu. cum încearcă Comisia Europeană să promoveze accesul la justiție în acest domeniu? După aceea, vorbeați despre mecanismul paneuropean de recurs colectiv. Vreau să vă întreb dacă în contextul acestui uh, mecanism uh, vor fi incluse și uh, prejudiciile aduse mediului înconjurător sau nu. Aștept cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră. Vreo 50 de întrebări, iată, pentru Comisia Europeană. Ați putea reacționa pe scurt, cel puțin la unele dintre întrebările adresate. Voi face tot pot, posibilul. Iată, prezentarea noastră detaliată n-a fost suficient de detaliată, prin urmare voi încerca să răspund la întrebări. În primul și în primul rând vă mulțumesc pentru feedback. Ați menționat o mulțime de lucruri, dar nu cred că pozițiile noastre sunt chiar atât de divergente. Pozițiile Parlamentului European pot fi împărțite în două categorii, aș spune. Vreau să mulțumesc uh, doamnei raportor, dar și domnului uh, Iavor și doamnei Guseland. Cu toții ne dorim până la urmă ca instrumentul deja existent să fie mai bine aplicat. Bineînțeles, am notat uh, câteva dintre sugestiile noastre de îmbunătățire, dar, până la urmă, nu cred că există neapărat o divergență de opinii între instituții. Nu avem nevoie de o nouă propunere din partea Comisiei, uh, avem nevoie de noi uh, negocieri și după aceea de uh, intrarea în vigoare și tra- transpunerea în legislația națională, putem să folosim instrumentul pe care îl avem deja la dispoziție pentru a aduce beneficii cetățenilor. Bineînțeles, după cum vă spuneam, am notat comentariile dumneavoastră și vom încerca să le transpunem în realitate. Aș vrea să vă informez uh, de asemenea că abia pe 17 aprilie vom avea următoarea ședință cu statele membre și în cursul respectivei ședințe vom discuta rezoluția Parlamentului European și mai mult decât atât voi transmite statelor membre mesajele pe care mi le-ați uh, adus la cunoștință astăzi. Vom încerca împreună, ținând cont de dispozițiile în vigoare, să facem mai mult. Dar trebuie să fiți conștienți de faptul că Comisia Europeană nu se poate descurca de una singură. Și astfel, iată, ajung la cea de-a doua parte a răspunsurilor mele, și anume la acea parte care, până la urmă, reprezintă divergența între noi. În rezoluția Parlamentului European se vorbea despre, din nou și din nou despre necesitatea de a revizui directiva Comisia a venit cu o poziție care nu s-a schimbat în uh, raportul său din 2016. Ce spuneam atunci? Spuneam că înainte de o revizuire a directivei trebuie, înțeleasă, uh, trebuie înțelese posibilitățile pe care le avem la dispoziție, soluțiile uh, care pot fi întrevăzute. Până la urmă, cu toții avem cam aceleași păreri. Problema e că avem nevoie de o analiză care să justifice aceste uh, soluții vehiculate. Și analizele sunt deosebite de, de complexe până la urmă, pentru că nu avem un singur uh, instrument care e aplicat la fel peste tot în toate statele membre. Directiva DRM, până la urmă, este un instrument la nivel european care este adus ca și complement la legislația națională în uh, Uh, care este în vigoare în cele 28 de state membre. Deci, iată, există mari diferențe până la urmă și adaptări ale instrumentului. Deci nu putem veni cu o soluție unică care să fie aplicată în cazul tuturor statelor. Și tocmai de aceea avem nevoie de analiză pentru a înțelege care sunt problemele și pentru a înțelege cum anume o intervenție europeană ar putea soluționa mai rapid și mai eficient problemele, Uh, în detrimentul unei abordări uh, de colaborare strânsă cu statele membre, respectiv fiecare în, în parte. Deci tocmai de aceea avem nevoie de probe, avem nevoie de date pe care să le înțelegem, uh, să le înțelegem corect și datele acestea vor fi folosite de către viitoarea Comisie Europeană pentru a decide dacă revizuirea este necesară sau nu. Prin urmare, nu vă pot spune acum cum anume ar putea arăta pe viitor definiția noastră cu privire la pagubele de mediu. Să vă dau un exemplu. În ceea ce privește schemele de răspundere financiară, o organizație s-a ocupat de analizarea situației în diferitele state membre și uh, se pare că în unele state membre există astfel de scheme de răspundere financiară care funcționează foarte bine și acum încercăm să vedem în ce măsură am putea promova și în această soluție și în statele care nu dețin uh, schemele de răspundere financiară. Deci asta este, până la urmă, o modalitate de a acționa. De aceea nu vă pot spune dacă vom putea trece la revizuire sau nu. Trebuie să analizăm deocamdată pentru a observa dacă, sau pentru a afla dacă aceasta este măsura cea mai potrivită. Deocamdată nu vă pot spune decât uh, că nu intenționăm în viitorul apropiat sau pentru moment să inițiem o procedură de revizuire a directivei. Dar asta nu înseamnă că nu ne putem apleca atenția pe toate problemele pe care le-ați menționat. Pentru mine e important să colaborăm cu statele membre, cu industria, cu societatea civilă. Asta pentru că, fără să ne ascundem după deget, Comisia Europeană nu poate merge la fața locului pentru a colecta singură datele și tocmai de aceea are nevoie de asistența statelor membre. Avem nevoie de un fel de registru în care să fie compilate toate aceste date, dar uh, pentru, acest, pentru a crea acest registru nu avem neapărat nevoie de o modificare legislativă. Uh, putem uh, pur și simplu convinge statele membre să participe la un astfel de registru și de altfel unele state membre deja sunt dispuse să dea publicității o serie de date. Deci, uh, cu siguranță ne vom întoarce în fața dumneavoastră pentru a vă explica cam cum stau eforturile sau în ce fază au ajuns uh, eforturile pe care le întreprindem cu statele membre. Vom continua, bineînțeles, să colaborăm cu dumneavoastră și să discutăm despre temele acestea. Uh, vă vom prezenta uh, de asemenea poziția noastră și de asemenea așteptăm pozițiile dumneavoastră cu privire la eventualele soluții pentru problemele întrevăzute pentru că e important să colaborăm. Ideea e să, să venim cu o soluție finală, funcțională, nu cu sol, soluții intermediare care să se dovedească a fi fost ineficiente peste 2, 3, 5 ani. Am mai existat două întrebări concrete. Uh, în primul rând, uh, directiva cu privire la infracțiunea asupra, uh, în ceea ce privește mediul înconjurător. Deocamdată se evaluează funcționarea acestei directive, uh, se va decide pe viitor dacă revizia, revizuirea este necesară sau nu. Și după aceea, în al doilea rând, venim cu sau lucrăm la o propunere uh, legislativă în care pur și simplu evaluăm toate actele legislative în uh, uh domeniul mediului înconjurător. Deci încercăm să vedem ce uh, funcționează, ce se ce trebuie să fie mai uh, transparent. Este vorba de o propunere legislativă în ceea ce privește datele datele din domeniul mediului, da, care n-au neapărat de a face cu, direct, uh, cu directiva menționată anterior. Și domnul Iavor adresase o întrebare, dar a părăsit sala, prin urmare îi vă răspunde față în față. Mulțumesc. Acestea au fost uh, dezbaterile pe marginea punctului 24. Dați-mi voi doar să vă reamintesc că ne vom reîntâlni pe 23 aprilie de la orele 15 până la 18.30 și pe data de 24 aprilie, de asemenea, luni și marți respectiv. De asemenea, vă amintesc că avem o ședință comună cu AFCO programată pentru 28 martie, adică mâine, de la orele 11.30 la 12.30 în sala ASP E2. Sper că ne vom reuni uh, cu toții mâine în acea sală. În cazul în care nu așa vor sta lucru, lucrurile, vă urez